Okay, could you take your seats, please? Take your seats. Vă rog, ocupați-vă locurile. You, if you take your seats and if you would put your Vă rog, luați loc și introduceți cartelele de vot pentru a face un test. Sper că toată lumea are cartela de vot asupra sa. No, I'm just doing no, a test vote. to have, I'm, I'm, I'm, I'm checking the votes before we do anything else. Just... Vom verifica dacă există suficiente persoane înainte de a începe. Deci, deschidem un vot de testare a sistemului. S-a deschis votul. Dacă sunteți mulțumiți, votați da. Toată lumea se pare că este mulțumită. Too many from one group? There were too many. Yeah, but never mind. It's gone.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 voi atrage atenția asupra acestui fapt. În primul rând, ordinea de zi pentru astăzi, Udo. Das, was wir heute auf der președinte, Ceea ce avem astăzi pe ordinea de zi este deosebit de important pentru Uniunea Europeană, în special pentru zona euro. Este vorba despre primul raport cu adevărat important în care Parlamentul European își ă, face uz de prerogativele sale în cadrul procedurii de codecizie. În numele grupului meu vreau să spun că le mulțumim tuturor raportorilor și raportorilor din umbră care au muncit ore întregi în formularea acestor rapoarte. însă nu suntem în acel punct în care să putem fi capabili a, a vota unanim. Din păcate, nu vom putea obține majoritățile absolute necesare pentru viitoarele negocieri cu Consiliul. Vreau să mulțumesc pentru toate eforturile din ultimele ore, vreau să le mulțumesc colegilor care au fost implicați, doamna Gular, doamna Vortman coll am reușit, uh, într-o oarecare măsură, să ajungem la un numitor comun. Încercam, practic, să ieșim din criză, să transformăm pactul de creștere și stabilitate într-un adevărat pact de creștere și stabilitate, însă, din păcate, au existat persoane care nu au fost dispuse să lupte pentru aceleași obiective ca și noi. Nu au fost dispuse să ajungă la un compromis, mi-aș dori să avem mai mult timp la dispoziție tocmai pentru a obține compromisurile de care avem nevoie și tocmai de aceea propun amânarea votului de astăzi pentru a face posibilă astfel glăsuirea cu un singur glas ne dorim ca Parlamentul European să poată fi capabil a vorbi cu un singur glas la negocierile cu uh, Consiliul, iar acest singur glas puternic nu va fi posibil în urma vot, votului de astăzi. Jean-Paul, ai cer cuvântul? Madame le Président, mes președinte, stimați colegi, am luat notă de cererea domnului Bulman și eu spun că grupul nostru este pentru un vot astăzi. De ce? Pentru că Consiliul deja a lucrat foarte mult pe acest dosar și a găsit un echilibru. Acum revine Parlamentului să își facă vocea auzită pentru ca cetățenii noștri să înțeleagă miza și rolul pe care îl avem aici. Nu cred că prin că nu cred că trebuie să căutăm la nesfârșit un compromis. Nu în, ace- în așa fel uh, vom îmbunătăți situația în Uniunea Europeană. Cred că este urgent ca Parlamentul European să poată să se confrunte cu Consiliul pentru a găsi mijloacele cele mai bune pentru a apăra situația economică în viitor și pentru ca instrumentele necesare pentru a gestiona mai bine economia noastră și creșterea să fie Uh, să poate să intre în vigoare. Vă mulțumesc. Thank you very much. Is anybody else? Vă mulțumesc. Mai dorește și altcineva să intervină pe acest punct? Atunci, date fiind circumstanțele, vom supune la vot această propunere. Eu aș uh, prefera să votăm astăzi. Așadar, deci este un vot dacă vrem sau nu să adoptăm propunerea lui Udo pentru a amâna. Deci, dacă votați da, este pentru amânare. Dacă votați nu, atunci se continuă cu votul astăzi. S-a deschis votul. Ah, right, we've got one too many EP. Un membru în plus din partea PPE și unul din partea socialiștilor, care se cam anulează, anulează reciproc, dar totuși. A votat toată lumea, atunci se închide votul și se respinge. Deci, continuăm cu votul. 17 voturi pentru și 28 împotrivă. Se adoptă așadar ordinea de zi. Am câteva comunicări. S-au încheiat negocierile cu Consiliul în legătură cu revizuirea regulamentului uh, în legătură cu transportul Eurocash și conform regulamentului 73 vă informez că negocierile au fost încheiate printr-o procedură scrisă și au dus la un compromis cu Consiliul. Coreper va adopta acest text în data de 4 mai, dacă nu există obiecții din partea grupurilor politice din această comisie, proiectul de raport va fi înaintat plenare în iunie. Înțeleg că nu există obiecții, așadar încheiem această, acest acord în primă lectură în iunie. Și trecem acum la fondul reuniunii noastre de astăzi, pentru a nu exista niciun fel de dubiu, Udo, Thank you. Uh, weil es mit dem Abstimmungsverhalten sehr sensibel ist. Deoarece comportamentul la vot va fi sensibil, v-aș ruga să mai facem un test pentru că suntem în, avem uh, numărul de cartele corect aici, dar cu toate acestea aș vrea să mai facem un test înainte de toate pentru a verifica toate sau componența panelului de vot, dacă îmi permiteți. Putem deschide un nou vot de testare, însă la fiecare vot arată câte persoane sunt în plus și de unde. Deci voi putea să vă spun dacă cineva va fi în plus. Deci haideți să deschidem un nou vot de testare. Avem 50 de cartele, ceea ce înseamnă că sunt două în plus. Right, EPP have got two too many. PP-ul are cu două voturi în plus. Doi membri în plus prezenți în sală. PP-ul în continuare are cu două cartele în plus. Acum 48 de cartele, 47 de cartele, acum 48, trei persoane nu votează deloc pentru că nu au apăsat pe buton, presupun că este intenționat. Avem trei cartele introduse care nu au votat în momentul de față. It doesn't matter because they're not surplus to requirement. Nu contează pentru că nu sunt în plus, înseamnă doar că cineva nu va vota. Foarte bine, închidem acest vot. Așadar, vom trece mai departe. Votăm în ordinea rapoartelor discutate. Wortmann Kohl, Feio, Ferreira, Gular, Haglund și Ford. Ordinea stabilită anterior. Așadar, primul raport pe care îl votăm este raportul doamnei Corin Wortmann Kohl. În primul rând, vom vota dacă să respingem întreaga propunere și după aceea un vot pe temeiul juridic. Și după aceste două voturi vom urma uh, voturile pe amendamente. În primul rând, acum votăm în legătură cu amendamentele 66, 66 și 67 pentru a respinge întreaga rezoluție legislativă. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Socialiștii au acum un vot în plus. Trebuie să respingeți acest. Încheiem votul, dar reîncepem. Redeschidem votul și rugăm persoana în plus să nu voteze. The vote's still open. Votul este în continuare deschis. S-a închis votul și se respinge 42 de voturi împotrivă și 4 pentru. Trecem acum la temeiul juridic. Amendamentul 68, 1, 60, 1 și 69. S-a deschis votul. Just keep opening it, don't wait for to say. Has everybody voted? A votat toată lumea, s-a închis votul și se respinge 18 pentru, 28 împotrivă. Trecem acum la amendamentul 70 S-a deschis votul. Has everybody voted? A votat toată lumea, s-a închis votul. Și se respinge cu 40 de voturi împotrivă, 6 pentru. Trecem acum la compromisul A și aici este un vot pe părți. Deci votăm pe două părți. Prima parte formularea de la TIS până la employment. S-a deschis votul. S-a închis votul. 45 pentru și 1, 1 împotrivă. Partea a doua s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul și 28 pentru, 18 împotrivă, se adoptă. Trecem la compromisul B, care este într-o singură parte. Cine este pentru? S-a deschis votul. S-a închis votul. 46 de voturi pentru. Trecem la compromisul C. Există un amendament oral al socialiștilor pentru a înlocui cuvântul procedural cu cuvântul interinstituțional în paragraful 4. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul și 41 de voturi pentru, 5 împotrivă. Trecem acum la compromisul D. Două părți. S-a deschis votul pe prima parte. A votat toată lumea. S-a închis votul. 27 pentru și 19 împotrivă. Partea a doua. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul și 30 de voturi pentru, 16 împotrivă. Trecem la compromisul E. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. 27 pentru și 19 împotrivă. Trecem la compromisul F pe două părți. Prima parte s-a deschis votul. A votat toată lumea. Da. 30 in favour and 16 against. Oh. Well, that's, that's, that's a bit of excitement. A fost un mic moment de divertisment. Deci partea 1 a fost adoptată, partea a doua a compromisului F se deschide votul. Partea a doua din compromisul F a votat toată lumea. S-a închis votul. 30 de voturi pentru și 16 împotrivă. Trecem la compromisul G. Pe două părți. Prima parte s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul, 45 pentru și un vot împotrivă. Partea a doua s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. 30 de voturi pentru și 16 împotrivă. Trecem la compromisul H pe două părți. Votul s-a deschis pe prima parte. A votat toată lumea, s-a închis votul, 30 pentru, 60 împotrivă. Partea, partea a doua acum, s-a deschis votul. Mai trebuie să voteze încă două persoane. S-a închis votul. 29 de voturi pentru, 15 împotrivă. Trecem la compromisul I, care este peste câteva pagini, în două părți. S-a deschis votul pe prima parte. A votat toată lumea. S-a închis votul. 39 de voturi pentru, 7 împotrivă. S-a deschis votul pe partea a doua. S-a închis votul. 27 de voturi pentru și 19 împotrivă. Trecem acum la compromisul J. S-a deschis votul. votat toată lumea, s-a închis votul. 28 de voturi pentru, 18 împotrivă. Trecem acum la compromisul K. Compromisul K, într-o singură parte, s-a deschis votul. S-a închis votul. 28 de voturi pentru și 18 împotrivă. Compromisul L. S-a deschis votul pe compromisul L. A votat toată lumea. S-a închis votul. 41 de voturi pentru și 2 împotrivă. Compromisul M pe două părți. Prima parte s-a deschis votul. S-a închis votul. 43 de voturi pentru, 3 împotrivă. Partea a doua. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. 30 de voturi pentru, 16 împotrivă. Trecem acum la compromisul N în două părți. Se deschide votul pe prima parte. A votat toată lumea. 33 de voturi pentru, 3 împotrivă. S-a deschis votul pe a doua parte. A votat toată lumea, s-a închis votul. 31 de voturi pentru și 15 împotrivă. Trecem acum la compromisul O. într-o singură parte. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. 39 de voturi pentru, 7 împotrivă. Trecem la compromisul P, într-o singură parte. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. 30 pentru, 15 împotrivă. Trecem acum la amendamentul 383. Este amendamentul meu. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Nu sunteți suficient de curajoși. Și a fost respins acest amendament. Vă va părea rău. Compromisul Q. Prima parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. 36 pentru, 5 împotrivă și 5 abțineri. Partea a doua. A votat toată lumea. 27 pentru, 12 împotrivă și 7 abțineri. Trecem la compromisul R. Într-o singură parte s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. 30 pentru, 14 împotrivă și 2 abțineri. Trecem acum la amendamentul 438. S-a deschis votul pe amendamentul 438 al domnului Lamberts. 438. A votat toată lumea, s-a închis votul și se respinge cu 16 voturi pentru și 20 împotrivă, o abținere. Rezultatul a fost, a fost mai bun decât la amendamentul meu. Amendamentul 439. S-a închis votul. 37 pentru, 8 împotrivă și o abținere. Felicitări, Vicky. Compromisul S pe două părți. Prima parte. A votat toată lumea? S-a închis votul. 41 pentru și 4 împotrivă. Partea a doua acum. A votat toată lumea. S-a închis votul. 26 de voturi pentru, 19 împotrivă. Trecem acum la compromisul T într-o singură parte, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul, 26 pentru, 18 împotrivă și o abținere. Trecem așadar la compromisul U. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. 27 pentru, 19 împotrivă. Și trecem la compromisul V. Într-o singură parte s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. 44 pentru, 2, voturi împotrivă. Și trecem la compromisul W. S-a deschis votul. S-a închis votul. 31 pentru, 15 împotrivă. Trecem la compromisul X. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. 41 pentru, 3 împotrivă. Două abțineri. Trecem la compromisul Y. S-a închis votul. 27 de voturi pentru, 19 împotrivă. Trecem la compromisul Z. Să deschid votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. 29 pentru, 14 împotrivă și 3 abțineri. Trecem acum la compromisul AA. S-a deschis votul. S-a închis votul, 42 de voturi pentru, 2 împotrivă și 2 abțineri. Amendamentul 549. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. 31 pentru, 14 împotrivă. Da, am avut un rezultat mai bun acum. Stați puțin. Vot în bloc. Avem acum un vot în bloc pe 550, 551, 552 și 553. Deci, bloc în vot pe aceste patru amendamente, 550 până la 553. A votat toată lumea. Mai trebuie să voteze încă două persoane. S-a închis votul. 4 pentru și 42 de voturi împotrivă. Trecem acum la compromisul AB. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul, 43 de voturi pentru, unul împotrivă și două abțineri. Trecem la compromisul AC. Votul este deschis. Se închide votul. 41 de voturi pentru, un vot împotrivă, două abțineri. Trecem acum la... Nu, trecem la amendamentul 555. 555. A mai apărut încă o persoană. A votat toată lumea? S-a închis votul și 18 voturi pentru, 28 împotrivă. Îmi pare rău, Silvi, amendamentul a fost respins. Compromisul AD, pe două părți. Prima parte, s-a deschis votul. A votat toată lumea. Se închide, se închide votul. 43 pentru, 1 un vot împotrivă și 2 abțineri. Partea a doua. S-a închis votul. 31 pentru, 3 abțineri, nu, 3 împotrivă și 12 abțineri. Trecem așadar la amendamentul 558. S-a deschis votul. A votat toată lumea, se închide votul, se respinge 14 pentru, 32 de voturi împotrivă. Trecem la 559. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Respins cu 16 voturi pentru, 28 împotrivă și două abțineri. Amendamentul 71, 72 și 73 identice. Acum ne votăm pe aceste trei. A votat toată lumea, s-a închis votul. 27 de voturi pentru, 17 împotrivă și 2 abțineri. Trecem acum la compromisul AE. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. 30 pentru, 14 împotrivă, 2 abțineri. Trecem la compromisul AF. S-a deschis votul. A votat toată lumea. Se închide votul. 29 pentru, 17 împotrivă, 30 de voturi pentru, așadar, și 16 împotrivă, pentru că vicepreședintele a apăsat butonul greșit și nu există abțineri. Trecem acum la compromisul AG, într-o singură parte. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul, 43 de voturi pentru, 3 împotriva. Trecem acum la compromisul AH. S-a deschis votul. S-a închis votul. 43 pentru, 1 împotrivă și 2 abțineri. Trecem la compromisul AI. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. 31 de voturi pentru, 15 împotrivă. Compromisul AG. A votat toată lumea, s-a închis votul, 31 de voturi pentru, 13 împotrivă și două abțineri. Trecem la amendamentul 134. S-a deschis votul. S-a închis votul. 28 pentru, 17 împotrivă și o abținere. Trecem la compromisul AK. S-a deschis votul. S-a închis votul. 27 pentru, 18 împotrivă și o abținere. Trecem la compromisul AL. S-a deschis votul. Ultima șansă de a vota. S-a închis votul. 41 de voturi pentru, 2 împotrivă și 2 abțineri. Trecem la compromisul AM. A votat toată lumea. S-a închis votul. 31 pentru, 15 împotrivă. Trecem la compromisul AN. S-a închis votul. 31 de voturi pentru, 13 împotrivă, 2 abțineri. Acum votăm textul așa cum a fost modificat. S-a închis votul. 27 de voturi pentru, 18 împotrivă și o abținere. We now vote on the leg- Iar acum vot asupra rezoluției legislative. S-a închis votul. 27 de voturi pentru, 18 împotrivă și o abținere. Vă mulțumim! Deci am terminat acest vot. Felicitări, doamna Vortman col Corin, aveți cuvântul. Dar mulțumesc, aș dori să mulțumesc tuturor colegilor care mi-au asigurat o majoritate solidă de negociere cu Consiliul. Pentru că vrem să avem și o uniune monetară puternică și una economică. Îmi pare rău că socialiștii și verzii nu, vreau, nu vor să își asume responsabilitatea pentru politici bugetare sustenabile. Every, every rapporteur gets Fiecare raportor are dreptul să intervină. Acum trecem la raportul Diogo Feio. Ca și înainte, mai avem încă șase rapoarte, după cum am spus și înainte, Vom discuta în primul rând chestiunile procedurale. Amendamentele 52 de a respinge. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. S-au respins 4 pentru, 41 împotrivă. Trecem atunci la votul privind temeiul juridic. S-a deschis votul. Amendamentul 52. A votat toată lumea. S-a închis votul. 3 pentru și 43 împotrivă. A fost mai rău decât respingere, domnule vicepreședinte. Platforma primește un tratament prost astăzi. Să o prezid. Trecem atunci la compromisul A. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. 44 pentru, două voturi împotrivă. Trecem la amendamentul 165. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. 28 de voturi pentru, 17 împotrivă și o abținere. Trecem acum la amendamentul 24. A votat toată lumea? S-a închis votul. 33 de voturi pentru, 12 împotrivă și o abținere. Deci restul devine caduc până unde? Până la 26. Amendamentul 26. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. 43 de voturi pentru și 2 împotrivă, o abținere. Trecem acum la amendamentul 169. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. 4 pentru, 41 împotriva și o abținere. S-a respins. Trecem la amendamentul 170. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. 15 pentru, 30 împotriva, o abținere. Deci se respinge. Trecem la 171. A votat toată lumea. S-a închis votul. 28 de voturi pentru, 16 împotriva și 2 abțineri. Deci se adoptă. Trecem la compromisul B. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. 28 de voturi pentru, 70 împotrivă, o abținere. Trecem așadar în altă parte la amendamentul 187. A votat toată lumea, ultima șansă de vot, s-a închis votul. 16 pentru, 29 împotrivă, deci s-a respins. Compromisul C, pe două părți, prima parte, A votat toată lumea? S-a închis votul. 43 de voturi pentru, 3 împotrivă. Acum a doua parte. A votat toată lumea. S-a închis votul. 28 de voturi pentru, 18 împotrivă. Trecem la amendamentul 201 cu un amendament oral din partea raportorului. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. 28 de voturi pentru, 15 împotrivă, 3 abțineri. Amendamentele 202 și 203 acum. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. 14 pentru, 31 împotrivă și o abținere. Deci s-a respins. Trecem la 204. A votat toată lumea. S-a închis votul. 17 pentru, 28 împotrivă. S-a respins amendamentul 205. S-a închis votul. 14 pentru, 31 împotrivă și o abținere. Deci s-a respins. Trecem la manetul 206. A votat toată lumea, s-a închis votul. 31 de voturi pentru, 13 împotrivă și 2 abțineri. Amendamentul 207 acum s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. 16 de voturi pentru, 29 împotrivă, deci s-a respins. Compromisul D, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. 25 de voturi pentru, 17 împotrivă și 4 abțineri. Amendamentul 212 s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. 28 de voturi pentru, 16 împotriva și 2 abțineri. Compromisul E. A votat toată lumea, s-a închis votul. 42 de voturi pentru, 3 împotrivă și o abținere. S-a adoptat. Trecem la compromisul F. A votat toată lumea, s-a închis votul. 27 voturi pentru, 17 împotrivă și 2 abțineri. Trecem la amendamentul 225. A votat toată lumea, s-a închis votul. 31 de voturi pentru, 13 împotrivă și o abținere. Trecem la amendamentul 31 31, prima parte, și 224, care sunt identice, se încheie votul, s-a închis votul, 43 de voturi pentru, două abțineri, niciun vot împotrivă. Trecem la amendamentul 227. Am greșit ceva, spune vorbitoarea. O să votăm, deci la 227 a votat toată lumea, s-a închis votul. 29 de uh, voturi pentru, 15 împotrivă, două abțineri. Am spus că erau identice. Da, de fapt nu am greșit. Amendamentul 228 acum. A votat toată lumea, s-a închis votul. 44 voturi pentru, unul împotrivă și o abținere. Amendamentul 229. Se închide votul, s-a închis. 44, 43 de voturi pentru, unul împotrivă și o abținere. Amendamentul 32. A votat toată lumea, s-a închis votul. 28 de voturi pentru, 17 împotrivă, o abținere. 230 devine caduc. Compromisul G în două părți. Prima parte. A votat toată lumea. S-a închis votul. 39 voturi pentru, 5 împotrivă și 2 abțineri. S-a deschis votul la a doua parte. A votat toată lumea. S-a închis votul. 29 pentru, 15 împotrivă, 2 abțineri. Trecem la compromisul H cu amendament oral da, la H. Cu un amendament oral din partea lui Edward Sicluna. Right, if you, uh, do you want to vote first? Dacă vreți să votați mai întâi amendamentul oral, pare că lumea dorește să voteze mai întâi doar dacă avem sau nu un amendament oral. Deci, deci acum e un vot numai la amendamentul oral, da? S-a închis votul. 17 pentru, 26 împotriva, două abțineri privind amendamentul oral, care a fost respins. Și acum avem compromisul fără amendamentul oral. We got one too many... Avem un vot uh, în plus de la PPE. A votat toată lumea, s-a închis votul. 40 pentru, 6 împotrivă. Privind compromisul de bază H, trecem la compromisul I. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. 44 pentru, 1 împotrivă și o abținere. Trecem la compromisul J în două părți. Prima parte s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. 42 de voturi pentru, 3 împotrivă. Acum deschidem votul la a doua parte. A votat toată lumea, s-a închis votul. 28 de voturi pentru, 18 împotrivă. Trecem la amendamentul 251. A votat toată lumea? S-a închis votul. 41 pentru, 2 voturi împotriva și 2 abțineri. Deci 37 devine caduc. Trecem la compromisul K. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. 30 de voturi pentru, 16 împotriva. Amendamentul 38. Am votat toată lumea, s-a închis votul. 43 de voturi pentru, niciun vot împotrivă, două abțineri. Trecem pe pagina următoare la compromisul L. S-a deschis votul. S-a închis votul. 40 de voturi pentru, 3 împotrivă și o abținere. Trecem la compromisul M cu un amendament oral al lui Edward Cicluna. Îl acceptăm, acest amendament oral? Sau vreți să votați separat amendamentul oral? Asta e tot ce putem face dacă nu se acceptă. Deci votăm amendamentul oral, doar amendamentul oral. A votat toată lumea? S-a închis votul. 17 pentru, 26 împotrivă și 2 abțineri. Deci vot la amendamentul oral, care nu va fi inclus și acum votăm compromisul M A votat toată lumea. S-a închis votul. 38 de voturi pentru, 7 împotrivă. Trecem la compromisul N. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. 43 pentru, un vot împotrivă, și o abținere. Trecem la compromisul O. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. 39 de voturi pentru, 6 împotriva, nicio abținere. Trecem la compromisul P. S-a deschis votul la compromisul P. Votat toată lumea, s-a închis votul. 41 pentru, 4 împotriva, nicio abținere. Amendamentul 272 și 273, care sunt identice, se deschide votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. 14 pentru, 30 împotriva și o abținere. S-a respins. Trecem la amendamentul 45 din partea raportorului. A votat toată lumea. Mai sunt câteva voturi așteptate. A votat toată lumea, s-a închis votul. 25 pentru, 17 împotrivă și 2 abțineri. Amendamentul 17, Comisia de Ocupare, care este compatibil. Nu e compatibil, spune cine? Aici scrie că este compatibil. A votat toată lumea, s-a închis votul. 17 pentru, 26 împotriva, 2 abțineri, s-a respins. Compromisul Q. S-a deschis votul la Q. A votat toată lumea, s-a închis votul. 44 pentru, 1 împotrivă și o abținere. Amendamentul 276 s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. 43 pentru, 2 împotrivă și o abținere. S-a adoptat amendamentul 277 și 278, care sunt identice. A votat toată lumea. S-a închis votul. 14 pentru, 31 împotrivă și o abținere, deci s-a respins. Avizul 9 amendamentul 19, avizul uh, de la employment. A votat toată lumea, s-a închis votul. 43 pentru, niciun vot împotrivă și două abțineri. Amendamentul 279 A votat toată lumea, s-a închis votul. Două voturi pentru, 43 împotriva și o abținere. S-a respins. Amendamentul 20 de la Employment. A votat toată lumea. S-a închis votul. 43 pentru, 1 împotrivă, 2 abțineri. Compromisul R A votat toată lumea. Se închide, s-a închis votul, 32 de voturi pentru, 12 împotriva. Trecem acum la amendamentul 283 și 284. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. 14 pentru, 31 împotriva și o abținere. S-a respins. Trecem la 285. A votat toată lumea. S-a închis votul. 17 pentru, 28 împotrivă și o abținere. S-a respins compromisul S. A votat toată lumea, s-a închis votul. 44 pentru, 1 împotrivă, o abținere. Compromisul T. E vot pe părți, prima parte de la T. Prima parte a compromisului T a votat toată lumea, s-a închis votul. 42 de voturi pentru și 3 împotrivă. Acum votăm. Uh, aici nu se spune, aici nu e coerență. A votat toată lumea, s-a închis votul. 30 pentru, 15 împotriva, nicio abținere. Trecem la amendamentul 292. A votat toată lumea. S-a închis votul. 14 pentru, 31 împotriva, o abținere. S-a respins. Amendamentul 293 acum. A votat toată lumea, s-a închis votul. 17 pentru, 28 împotriva și o abținere. S-a respins. 294. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Două voturi pentru, 43 împotrivă și o abținere. S-a respins. Amendamentul 300. A votat toată lumea, s-a închis votul. Niciun vot pentru, 43 împotriva și 3 abțineri. Yeah. Unii se simt foarte bine când votează împotrivă. Trecem la amendamentul 295. A votat toată lumea, s-a închis votul. Două voturi pentru, 43 împotrivă și o abținere. Amendamentul 296. A votat toată lumea, s-a închis votul, 15 pentru, 30 împotrivă și o abținere. Deci se respinge. 298 acum. A votat toată lumea, s-a închis votul. 38 de voturi pentru, 7 împotriva și o abținere. Deci se adoptă, ceea ce înseamnă că 299 devine caduc. Nu, 297 devine caduc, dar 299 e compatibil. Și votăm acum 299. A votat toată lumea. S-a închis votul. 17 pentru, 28 împotrivă și o abținere. S-a respins. Compromisul U pe două părți, prima parte. A votat toată lumea, s-a închis votul. 42 pentru, 4 împotrivă. Acum deschidem votul la a doua parte. A votat toată lumea? S-a închis votul. 38 de voturi pentru, 8 împotrivă, nicio abținere. Trecem la amendamentul 50. S-a deschis votul la amendamentul 50. A votat toată lumea, s-a închis votul. 44 pentru, niciunul împotrivă, două abțineri. 310 e compatibil. Votăm amendamentul 310. Se închide, s-a închis votul. 42 de voturi pentru, 2 împotrivă și o abținere. Se adoptă. Acum compromisul V S-a încheiat, s-a încheiat votul, 43 pentru, 2 împotrivă și o abținere. Trecem la compromisul W. A votat toată lumea, s-a închis votul. 43 de voturi pentru, 2 împotrivă și o abținere. Acum amendamentul 2 de la Comisia de Ocupare. A votat toată lumea, s-a închis votul. 16 pentru, 27 împotriva, 2 abțineri, s-a respins. Amendamentul 63, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. 43 de voturi pentru, un vot împotrivă și o abținere. S-a adoptat 64. A votat toată lumea, s-a încheiat votul. 41 pentru, două voturi împotrivă și o abținere. S-a adoptat. 65 s-a retras, 68 atunci. A votat toată lumea. S-a închis votul. 42 de voturi pentru, 2 împotrivă și o abținere. Amendamentul 69 se închide, s-a închis votul. 27 pentru, 14 împotrivă, 4 abțineri. Restul devine caduc și acum compromisul X. Se deschide votul la compromisul X. A votat toată lumea, s-a închis votul. 42 de voturi pentru, 1 împotrivă și o abținere. Trecem la amendamentul 74. Votes closed. S-a închis votul. Două voturi pentru, 43 împotrivă și o abținere. S-a respins. Amendamentul 75. A votat toată lumea, s-a închis votul. 7 pentru, 38 împotriva și nicio abținere. S-a respins. Amendamentul 76. A votat toată lumea. S-a închis votul. 3 pentru, 39 împotriva, 3 abțineri, deci s-a respins. Compromisul Y. A votat toată lumea, s-a închis votul. 31 de voturi pentru, 15 împotrivă, nicio abținere. Trecem la amendamentul 3. A votat toată lumea, s-a închis votul. 29 pentru, 16 împotrivă și o abținere. Deci, 85 devine caduc. Acum compromisul Z. A votat toată lumea, s-a închis votul. 43 de voturi pentru, 2 împotrivă și o abținere. Uh, amendment 87. 87. Votul este deschis. votat toată lumea, votul s-a închis. 40 de voturi pentru, 5 împotrivă, o abținere. Mulțumim. Compromisul AA. A votat toată lumea, votul s-a închis. 42, 2 voturi pentru, 2 împotrivă, 2 abțineri. Compromisul AB. Votul este închis. 45 pentru, 1 împotrivă, nicio abținere. Amendamentul 80. Votul este deschis. Votul este închis. 29 voturi pentru, 14 împotrivă, 2 abțineri. 99 devine caduc. Compromisul AC acum. Încă un compromis orizontal. A votat toată lumea. Votul s-a închis. 42 voturi pentru, 3 împotrivă, nicio abținere. Amendamentul 8. Votul s-a închis. 45 pentru, niciunul împotrivă, o abținere. 102 devine caduc, trecem la compromisul AD. Votul s-a închis. 43 pentru, 2 împotrivă, o abținere. Compromisul AE. Votul s-a închis. 43 pentru, 2 împotrivă, o abținere. Compromisul AF. Votul s-a închis. 30 pentru, 14 împotrivă, o abținere. Trecem la amendamentul 105. Votul s-a închis. 43 pentru, 1 împotrivă, o abținere. 106 și până la 110 vot în bloc. Deci vot în bloc 106-110. Nu se pare că grupul ECR nu este de acord. 106 atunci. Cine e pentru? Apăsați butoanele. Votul s-a închis. 40 pentru, 4 împotrivă, o abținere. 107. Acum putem să votăm în bloc amendamentele 107 până la 110. Votul s-a închis. 35 pentru, 9 împotrivă, o abținere. O 111 acum. A votat toată lumea, votul s-a închis. 3 pentru, 42 împotrivă, o abținere. 112 acum. Votul s-a închis. 28 pentru, 17 împotrivă, o abținere. Trecem la compromisul AG. votat toată lumea. Votul s-a închis. 43 pentru, 2 împotriva, nicio abținere. Amendamentul 113. Votat toată lumea, votul s-a închis. 27 de voturi pentru, 18 împotrivă, o abținere. Trecem la 114. Am vedea toată lumea. Votul s-a închis. 28 pentru, 17 împotrivă, o abținere. Trecem la amendamentul 14. A votat toată lumea. Votul s-a închis. 32 pentru, 12 împotrivă, o abținere. Amendamentul 15. A votat toată lumea, votul s-a închis. 43 pentru, 3 împotrivă, 0 abțineri. Comprom compromisul AH. A votat toată lumea, votul s-a închis. 45 pentru, niciun vot împotrivă, nicio abținere. Dar două persoane nu și-au apăsat butonul. Trecem la compromisul A1, AI. A votat toată lumea. Votul s-a închis. 44 voturi pentru, 2 împotrivă, 0 abțineri. 124. A votat toată lumea, votul s-a închis. 32 pentru, 13 împotrivă, o abținere. Compromisul AJ votat toată lumea, votul este închis. 42 voturi pentru, 2 împotrivă, 2 abțineri. Trecem la 129, votul este deschis. A votat toată lumea, votul s-a închis. 22 voturi pentru, 23 împotrivă și o abținere. Prin urmare, amendamentul este respins. Cel mai strâns scor până acum, 131 acum. Votul s-a închis. 26 pentru, 19 împotrivă, o abținere. Compromisul AK. A votat toată lumea, Votul s-a închis. 38 pentru, 6 împotrivă, 2 abțineri. 138. Am votat toată lumea. 43 pentru, 1 împotrivă, o abținere. This one, don't vote. Okay, all right, we're not voting 139. Nu votăm 139, pentru că deja a fost adoptat. A fost adoptat 139. Prin urmare, trecem la 140. Votăm 140. A votat toată lumea? S-a închis votul. 39 voturi pentru, 2 împotrivă, 5 abțineri. Trecem la 142. Votul este deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. 42 voturi pentru, 3 împotrivă, o abținere. Trecem la 143. Votat toată lumea. Votul s-a închis. 39 pentru, 6 împotrivă, o abținere. 144. A votat toată lumea, votul s-a închis. 33 pentru, 13 împotrivă, nicio abținere. Compromisul AL. Votul s-a închis. 43 pentru, 2 împotrivă, o abținere. Compromis. Compromisul AM acum. A votat toată lumea. Votul s-a închis. 46 pentru, niciun vot împotrivă, nicio abținere. 150 acum. Votul s-a închis. 14 pentru, 31 împotrivă, o abținere. Este respins. Trecem la 151 atunci. A votat toată lumea, votul s-a închis. 44 pentru, 1 împotrivă, o abținere. 152 Votul s-a închis. 3 pentru, 42 împotrivă, o abținere. Respins. 153. A votat toată lumea. Votul s-a închis. 40 pentru, 3 împotrivă, 2 abțineri. 154 devine caduc, trecem la 20. Am votat toată lumea, votul s-a închis. 32 pentru, 13 împotrivă, o abținere. Prin urmare, restul devin duce. De, trecem atunci la amendamentul 158. Un vot în plus de la PPE. Știu că e forma de Astrid, dar îmi cer scuze, cineva trebuie să-și scoată cartela, chiar dacă vă veți călca pe inimă. Bine, ne-am descurcat. 42 voturi pentru, 2 împotrivă, o abținere. Trecem la 21. amendamentul raportorului. Votul s-a închis. 42 pentru, 3 împotrivă, o abținere. 22. Votul s-a închis. 44 pentru, 1 împotrivă, o abținere. Trecem la amendamentul 23. A votat toată lumea. Votul s-a închis. 38 pentru, 4 împotrivă, 2 abțineri. 159 devine caduc, prin urmare, compromisul AN, vot pe părți. Prima parte acum. A votat toată lumea. Votul s-a închis. 38 pentru, 4 împotrivă. Partea a doua acum. A votat toată lumea, votul s-a închis. 37 pentru, 8 împotrivă, nicio abținere. Trecem la votul asupra textului astfel modificat. un vot în plus din partea PP-ului din nou. S-a rezolvat, mulțumesc. 29 voturi pentru, 7 voturi împotrivă, 10 abțineri. Și acum votul asupra rezoluției legislative. A votat toată lumea, votul s-a închis. 28 pentru, 7 împotrivă, 11 abțineri. Felicitări raportorului. raportorului. Mr. Feo, yes. Domnul Feo are cuvântul. Raportorul a cerut să intervină. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Nu cred că este momentul să facem declarații politice marcante. Vreau doar să le mulțumesc uh, colegilor din secretariat, vreau să le mulțumesc și asistenților mei care au uh, muncit foarte intens. Vreau uh, să-i mulțumesc de asemenea și doamnei Vortman Col pentru sprijinul acordat. Vreau să le mulțumesc celor de la secretariat și tuturor celorlaltor uh, persoane cu care am reușit să discut și cu ajutorul cărora am ajuns, ajuns, uh, am ajuns să uh, avem un oarecare consens aici în fața noastră. Bineînțeles că eforturile noastre vor continua. Știm că am putut colabora excelent în trecut și sunt sigur că vom face la fel și pe viitor. Celor care au fost întotdeauna împotriva acestui raport, uh, vreau să le spun doar un singur lucru. Consider că în plen vom vedea rezultatele. Voi încerca din nou să vă conving. Din nou vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumim la rândul nostru. Domnul Clint, vedem că voturile durează foarte mult. Am uh, economisit minutele. Dacă nu ați uh, cita de asemenea și numărul de voturi acordate, avem aici o grămadă de ecrane, putem vedea rez rezultatul. Doamna Gulard, chiar dacă este austeritate, tare aș vrea niște cafea, așa că vă rugăm să ne dați cafea. Doamna președinte, poate după al treilea vot am putea să luăm o pauză tehnică, pentru că vă văd că sunteți disperați. Vă asigur că nu pierd vremea citind uh, rezultatele, pentru că rezultatele acestea trebuie să fie scrise, notate și, de asemenea, întreaga aparatură trebuie să fie resetată. Vă asigur că facem asta cât mai în timpul cel mai scurt cu putință. Spuneam de la bun început că vom vota pe cale electronică, nu schimbăm absolut nimic. Prin urmare, acum trecem la raportul Ferreira. Începem cu respingerea propunerii. Votul este deschis. A votat toată lumea. Vă rog să fiți liniștiți. Nu avem nevoie de rumoare în sală. Lipsesc câteva voturi. Dar votul s-a închis. 3 pentru, 41 împotrivă, nicio abținere. Trecem la temeiul juridic. Avem aici de-a face cu un compromis, compromisul A, compromisul minus A, A votat toată lumea. Votul s-a închis. 40 pentru, 2 împotrivă, 2 abțineri. Trecem la amendamentul 50. Votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. 3 pentru, 40 împotrivă, o abținere. Amendamentul 1. Din partea Comisiei pentru Ocupare. A votat toată lumea, votul s-a închis. 18 pentru, 23 împotrivă, 2 abțineri. Compromisul A Ar fi, am terminat mult mai repede dacă ați apăsa mai repede butoanele. Votul s-a închis, acum 43 pentru, un vot împotrivă și, acesta fiind spus, trecem la compromisul B. Votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. 40 pentru, 3 împotrivă, nicio abținere. Trecem la compromisul C. Votul s-a deschis. Votăm compromisul C. A votat toată lumea. Votul s-a închis. 42 voturi pentru, niciunul împotrivă, două abțineri. Trecem la amendamentul 190. A votat toată lumea. Votul s-a închis. 24 pentru, 19 împotrivă. Compromisul de acum. A votat toată lumea. Votul s-a închis. 42 pentru, un vot împotrivă. Amendamentul 203. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. 16 pentru, 27 împotrivă, o abținere. Amendamentul a fost respins. Trecem la compromisul E. A votat toată lumea. Votul s-a închis. 41 pentru, 2 împotrivă, o abținere. Amendamentul 223. Uh, Votul s-a deschis. Amendamentul 223.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 Bine, dacă tot am votat, haideți să-l și închidem. Oricum, era respins. 23 pentru, 22 împotriva. Trecem la 225. Ați votat cu toții, votul s-a închis. 40 voturi pentru, 4 împotrivă, o abținere. Compromisul F. A votat toată lumea, votul s-a închis. 44 pentru, niciun vot împotrivă, nicio abținere. Trecem acum la compromisul G. Votul s-a deschis. Votul este închis. 39 pentru, 6 împotrivă. Compromisul H. Acesta are șapte părți. Prima parte. Prima parte de la compromisul H. A votat toată lumea. Votul este închis. 40 pentru, 5 împotrivă. Partea a doua. A votat toată lumea, votul s-a închis. 40 pentru, 5 împotrivă. Partea a treia. A votat toată lumea, votul s-a închis. 22 pentru, 22 împotrivă. Partea a treia este, prin urmare, respinsă. Trecem la partea a patra. A votat toată lumea. Votul s-a închis. 40 pentru, 5 împotrivă. Trecem la partea a cincea. Votul s-a închis. 39 pentru, 5 împotrivă. Partea a 6. A votat toată lumea, votul s-a închis. 39 pentru, 5 împotrivă, o abținere. Partea a șaptea acum. A votat toată lumea. Votul s-a închis. 40 pentru, 5 împotrivă. Trecem la compromisul I. Compromisul I. Jean-Paul, ai o problemă?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 lost an amendment. Uh, the previous voting list. Caius, we've lost 247 somewhere. Um, 247. What happened to 247? What? Ihre Liste war ziemlich falsch, weil euh, ce matin, ça a été modifié. Is where? 247, before compromise you. Right. Right. It's still there. It's there, but it's too late. Yeah. It's now included within yeah. yeah. Madame, Madame la Présidente, pour, yeah. pour les membres du PP. Doamnă președinte, pentru membrii PPE, câteva secunde. Pentru membrii PPE, lista pe care o avem este o listă, o versiune anterioară celei finale, care este de la sfârșitul dimineții de astăzi, deci vă rog să vă uitați la domnul Dorfman, care are textul cel mai recent. Uitați-vă la Albert Dorfman pentru indicațiile de vot. Vă mulțumesc. yeah. <laughs> Right. The, the, the problem was we had... Problema era că credeam că am pierdut un amendament, însă l-am regăsit, a fost deplasat. Acum vine înainte de compromisul U. Am și am uitat unde eram. Da, am ajuns la compromisul I. Și votăm compromisul I, votul este încă deschis. Dacă nu ați votat pe compromisul I, vă rog să încheiați votul. Uh, vă mulțumesc, s-a închis votul. 42 de voturi pentru, Amendamentul 425, 245 acum. S-a închis votul. 21 pentru, 22 împotrivă, respins. O abținere. Trecem la amendamentul 248. A votat toată lumea? S-a închis votul. 6 pentru, 37 împotrivă, o abținere, respins. Compromisul G. A votat toată lumea. S-a închis votul. 41 împotrivă, două abțineri, Trecem la compromisul K. A votat toată lumea? Continuați să votați, cu cât uh, apăsați pe buton mai repede, cu atât se termină mai repede. 43 pentru, un vot împotrivă. Trecem la compromisul L. votat toată lumea? S-a închis votul. 42 de voturi pentru, niciun vot împotrivă, o abținere, compromisul M. A votat toată lumea, s-a închis votul. 44 de voturi pentru, un vot împotrivă, fără abțineri. Trecem la compromisul N. votat toată lumea. S-a închis votul. 43 de voturi pentru, 1 împotrivă. Și nicio abținere. Așadar, trecem la amendamentul 23. A votat toată lumea, s-a închis votul. 36 pentru, 8 împotrivă, o abținere. Trecem la compromisul O. Compromisul O, s-a deschis votul, a votat toată lumea, s-a închis votul, 42 de voturi pentru, 1 împotrivă, 2 abțineri. Trecem la amendamentul 269. S-a deschis votul. S-a închis votul. 17 voturi pentru, 26 împotrivă, se respinge. Compromisul P. A votat toată lumea, s-a închis votul. 43 pentru, un vot împotrivă, o abținere. Compromisul Q. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. 43 pentru, 2 împotrivă, 0 abțineri. Trecem la compromisul R. A votat toată lumea, s-a închis votul. 40 pentru, 4 împotrivă, o abținere. Trecem la amendamentul 284. votat toată lumea? S-a închis votul. 21 pentru, 22 împotrivă, respins. Cu abținere. Compromisul S. A votat toată lumea, s-a închis votul. 44 de voturi pentru, o abținere, Amendamentul 285. A votat toată lumea, s-a închis votul, două voturi pentru, 42 împotrivă, respins. Compromisul T. A votat toată lumea, s-a închis votul. 43 de voturi pentru, 2 voturi împotrivă. Așadar, trecem la compromisul U. Ce face acolo amendamentul lui Silvi? Deci, amendamentul lipsă 247 a fost introdus în compromisul T și tocmai l-am votat. Trecem acum la compromisul U. A votat toată lumea, s-a închis votul. 45 de voturi pentru, o abținere. Amendamentul 290. A votat toată lumea, s-a închis votul. 20 de voturi pentru, 23 împotrivă, o abținere, respins. Compromisul V. A votat toată lumea, s-a închis votul. 44 pentru, 1 împotrivă. Trecem la compromisul W. A votat toată lumea, s-a închis votul. 44 pentru, 1 împotrivă. Trecem la compromisul X. A votat toată lumea, s-a închis votul. 41 pentru, 4 împotrivă și o abținere. Trecem la compromisul Y. S-a închis votul. 43 pentru, 3 împotrivă și trecem la amendamentul M38. S-a închis votul. 34 de voturi pentru, 9 împotrivă, 2 abține. Trecem la amendamentul 308. Dacă a votat toată lumea, se închide votul. 5 voturi pentru, 37 împotrivă. Ah. Compromise Z. Compromisul Z. everybody voted? Come on. A votat toată lumea. Știu că este foarte bine că am primit cafeaua, dar încă trebuie să apăsăm, apăsăm și pe butoane. Închid votul pe compromisul Z. 44 de voturi pentru, unul împotrivă. Trecem la compromisul AA pe două părți. Prima parte every voted. A votat toată lumea, se închide votul. 43 de voturi pentru, 1 împotrivă și o obținere. Partea a doua acum. Every voted. Votes closed. S-a închis votul. 22 de voturi pentru, 22 împotrivă. Deci se respinge. Okay, we are going to reopen. Bine, redeschidem votul pentru că a existat o, un incident legat de cafea, probabil. Redeschidem votul pe partea a doua datorită dorinței publicului. Acum a votat 46 de persoane. Bine, s-a închis votul. Puteți să dați citire celei de-a doua părți. Tocmai am votat-o și a fost respinsă. Acum sunt 23 de voturi pentru și 24 împotrivă. Partea a doua, chiar doriți să o citim? Doamnă președinte, doamnă președinte, am putea repeta, repeta acest vot pentru că a fost uh, puțin confuz. Nu am putut înțelege ce parte am votat acum, partea a doua? Da, tocmai am votat cea de-a doua parte încă o dată, și a fost respinsă de două ori. A fost respinsă cu 22 de voturi la 22 și acum cu 24 la 23. Nu am spus că nu vom repeta, însă vă explic ceea ce s-a întâmplat. Dacă au existat uh, confuzii, putem să repetăm votul pe partea a doua, de la compromisul AA. Deci, se deschide din nou votul pe partea a doua a compromisului AA. Okay, the vote is now closed. S-a închis votul acum. Și 23 de voturi pentru, 24 de voturi împotrivă. Deci a fost respinsă partea a doua de 3 ori. Sper că poate toată lumea să accepte acest rezultat. Acum Trecem la amendamentul 324. Da, Elița? Liniște, vă rog. Este vorba de 4, suntem 46 sau 47? Există 48 de, de, de membri prezenți, 48 de cartele. Uh, dar de obicei durează, votează 44 de membri sau 46, de aceea întotdeauna aștept să văd cât de mulți dintre dumneavoastră vot, apasă butonul. Ar fi mai ușor dacă cei care nu votează și-ar scoate cartele din uh, consolă. Deci, acum avem 49 de cartele de vot și este un membru în plus din partea PP-ului. Acum 48 de cartele, 45 dintre dumneavoastră au votat. Acum 46 și un membru prea mult din partea PP-ului. Deci vă rog PP-ul să își retragă o, o cartelă. Un membru în plus din partea PP-ului. Bine. S-a închis votul și 17 voturi pentru, 27 împotrivă, o abținere. Este la vorba de amendamentul 324 acum. Ceea ce înseamnă că trecem la amendamentul 326. Dacă a votat toată lumea, se închide votul. 17 voturi pentru, 27 împotrivă, o abținere. Se respinge. Compromisul AB, pe două părți. votat toată lumea? S-a închis votul. 38 de pentru, 7 împotrivă, obține. Se adoptă partea a doua. Se închide votul, s-a închis votul. 39 de voturi pentru, 5 împotrivă, 2 abțineri. Trecem la compromisul AC pe două părți. Prima parte a compromisului AC. I think I'm only going to close. Cred că voi închide votul doar când se face liniște. Vă mulțumesc, s-a închis votul. 39 de voturi pentru, 7 împotrivă. Partea a doua a amendamentului, a compromisului AC. Acum. Has everybody voted? Votes closed. S-a închis votul. 36 de voturi pentru, 6 împotrivă. Trecem la compromisul AD. Every voted, votes closed. S-a închis votul. 44 de voturi pentru, unul împotrivă și o abținere. Trecem la amendamentul 339. A votat toată lumea, s-a închis votul. 38 de voturi pentru, 6 împotrivă, o abținere. 340. S-a închis votul. 17 voturi pentru, 26 împotrivă, 2 abțineri. Respins. Trecem la compromisul AE. S-a deschis votul. S-a închis votul. 44 de voturi pentru, unul împotrivă, o abținere. Compromisul AF. S-a închis votul. Din nou un membru în plus din partea PP-ului. Va trebui să repetăm acest vot. S-a deschis votul pe compromisul AF. S-a închis votul. 43 pentru, un vot împotrivă. Trecem la compromisul AG. S-a închis votul. 43 pentru, 3 abțineri. Trecem la compromisul AH în 3 părți. Prima parte. S-a închis votul. 45 pentru, niciun vot împotrivă, o abținere. Partea a doua. Să deschizi votul. S-a închis votul. 39 pentru, 4 împotrivă, 3 abțineri. Trecem la compromisul AI. S-a deschis votul pe compromisul AI. A votat toată lumea, s-a închis votul. 42 de voturi pentru, 2 abțineri. Trecem la AJ în două părți. Prima parte. S-a închis votul. 39 pentru, 4 împotrivă, 3 abțineri. Partea a doua. Să deschis votul. S-a închis votul. 39 de voturi pentru, 5 împotrivă, o abținere. Trecem la compromisul AK. voted. Come on, there's seven more to vote. Mai trebuie să voteze șapte persoane. S-a închis votul. 40 pentru, 3 împotrivă, 2 abțineri. Trecem la AL. S-a închis votul. 43 pentru, 2 voturi împotrivă, o abținere. Trecem la amendamentul 39. S-a închis votul. Din nou era un membru în plus din partea PPE-ului care a apăsat pe buton în ultimul moment. Deci, repetăm votul. Amendamentul 39. Repetăm votul. Has everybody voted? I'm closing the... A votat toată lumea. Votul se va închide. S-a închis votul. 26 pentru, 17 împotrivă, o abținere. Trecem la compromisul AM. S-a închis votul. 44 pentru, un vot împotrivă, abținere. Trecem la AN. A votat toată lumea. S-a închis votul. 39 de voturi pentru, 6 împotrivă. Și amendamentul 388 acum. A votat toată lumea, s-a închis votul. 5 voturi pentru, 39 împotrivă. Trecem la compromisul AO. A votat toată lumea, s-a închis votul. 43 pentru, 3 abțineri. Trecem la compromisul AP. votat toată lumea. S-a închis votul. 43 pentru, 3 abțineri. Trecem la 391. A votat toată lumea. S-a închis votul. Haideți. A, s-a închis deja votul. 17 pentru, 25 împotrivă. Amendamentul 392 Everybody voted. Come on. A votat toată lumea. Încă 5 persoane. Se închide votul. 16 pentru, 26 împotrivă. Reste respins. 395. Everybody voted. Votes closed. S-a închis votul. 21 de voturi pentru, 24 împotrivă, respins. 396. Every voter, votes closed. S-a închis votul. 22 de voturi pentru, 23 împotrivă, respins. 393 și 43 identice. S-a închis votul. 18 pentru, 27 împotrivă, respins. Și amendamentul 394. A votat toată lumea, s-a închis votul. 26 de voturi pentru, 19 împotrivă. Se adoptă compromisul AQ acum este împărțit pe o pagină și pe cealaltă. Se încheie votul. 43 pentru, un vot împotrivă. Compromisul, compromisul AR A votat toată lumea. S-a închis votul. 28 pentru, 18 împotrivă. Trecem la compromisul AS. S-a închis votul. 45 de voturi pentru o abținere. Trecem la compromisul AT. S-a închis votul. 46 de voturi pentru. Compromisul AU. S-a închis votul. 46 pentru compromisul AW. votat toată lumea. S-a închis votul. 45 de voturi pentru și o abținere. Trecem la amendamentul 407. Nu. Este respins dacă oricare din amendamentele de mai sus sunt adoptate. Credem că amendamentul 407 este caduc. Raportorul este de acord. Deci trecem la compromisul AX. Prima parte. S-a închis votul. 43 de voturi pentru, un vot împotrivă. Partea a doua. S-a închis votul. 22 de voturi pentru, 23 împotrivă și o abținere. Deci a fost respins. Respinsă partea a doua. Trecem la amendamentul 410. Every voted. Votes closing. Votes closed. S-a închis votul. 41 pentru, 3 împotrivă, se adoptă. Trecem la AY. A votat toată lumea, s-a închis votul. 43 pentru, 3 împotrivă. Amendamentul 61. A votat toată lumea, s-a închis votul. 39 pentru, 5 împotrivă se adoptă. Amendamentul 58 și 4. S-a închis votul. 35 de voturi pentru, 10 împotrivă. Amendamentul M 5 S-a închis votul. 17 voturi pentru, 27 împotrivă respins. Amendamentul 60. A votat toată lumea. S-a închis votul. 41 pentru, un vot împotrivă. Ample 6 a fost respins. Amendamentul 59 votat toată lumea. Se închide votul. 34 pentru 10 împotrivă. m 3. A votat toată lumea. S-a închis votul. 33 împotrivă 11 33 pentru 11 împotrivă. Compromisul AZ. A votat toată lumea. S-a închis votul. 43 pentru, 2 împotrivă. Trecem la amendamentul 68. A votat toată lumea, s-a închis votul. 39 pentru, 5 împotrivă. Trecem la compromisul BA. Vot pe părți, prima parte. A votat toată lumea, s-a închis votul. 25 pentru, 20 împotrivă, se adoptă. Partea a doua. Have you voted? Votes closed. S-a închis votul. 20 pentru, 25 împotrivă, respins. Trecem la amendamentul 69. Nobody voted, vote closed. S-a închis votul. 69. S-a închis votul. 41 pentru, 3 împotrivă. Amendamentul 70. Putem vota în bloc? Oare? De la 70 până la 74. Putem vota în bloc cu excepția amendamentului 74. Bine, atunci este mai rapid să votăm individual. 70. Every voted, votes closed. Votat toată lumea, s-a închis votul. 41 pentru, 4 împotrivă, s-a adoptat. 71. A votat toată lumea, s-a închis votul. 44 pentru s-a adoptat. Amendamentul 72. voted, votes closed. S-a încheiat votul. 40 pentru, 4 împotrivă. 73 A votat toată lumea, s-a închis votul. 21 pentru, 21 împotrivă, 3 abțineri, s-a respins. Amendamentul 74. A votat toată lumea. S-a încheiat votul. 27 pentru, 17 împotrivă, compromisul BB pe două părți. Prima parte Votat toată lumea, s-a închis votul. 43 pentru, 3 împotrivă. A doua parte. A votat toată lumea, s-a închis votul. 39 pentru, 6 împotrivă. Amendamentul 78. A votat toată lumea, s-a închis votul. 27 pentru, 17 împotrivă. Amendamentul 79. S-a închis votul. 24 pentru, 21 împotrivă. Amendamentul 80. S-a închis votul. S-a închis votul. 18 pentru, 26 împotrivă. S-a respins. Amendamentul 9 de la Comisia de Ocupare. S-a închis votul. 34 de voturi pentru, 9 împotriva. Amendamentul 81. S-a închis votul 27 pentru, 17 împotriva. Amendamentul 82. A votat toată lumea, s-a închis votul. 31 pentru, 14 împotrivă. Amendamentul 83. A votat toată lumea, s-a închis votul. 27 pentru, 15 împotrivă. Amendamentul 84. votes closed. S-a închis votul. 17 pentru, 28 împotrivă, s-a respins. 85. A votat toată lumea, s-a închis votul. 35 pentru, 8 împotrivă, s-a adoptat. 86 S-a închis votul. 40 pentru, 3 împotriva. Amendamentul 87. A votat toată lumea, s-a închis votul. 21 pentru, 22 împotriva, s-a respins. Amendamentul 88. S-a închis votul. 21 pentru, 23 împotrivă, s-a respins, 89. S-a închis votul. 9 pentru, 35 împotrivă. Amendamentul 90 Vă rog, suntem în criză de timp dacă nu accelerăm. S-a închis votul, 21 pentru, 23 împotrivă, s-a respins. Amendamentul 10 de la Comisia de Ocupare. A votat toată lumea, s-a închis votul. 37 pentru, 5 împotrivă, 91 Vă rog să apăsați mai rapid pe buton. S-a închis votul. 26 pentru, 15 împotrivă. Amendamentul 92. S-a închis votul. 36 pentru 8 împotrivă, 93 S-a închis votul. 28 pentru. Amendamentul 11 de la Comisia de Ocupare. A votat toată lumea. S-a închis votul. 17 pentru, 27 împotrivă. Amendamentul 12 de la Comisia de Ocupare. S-a închis votul. 17 pentru, 27 împotrivă. S-a respins. Amendamentul 94. S-a închis votul. 5 pentru, 39 împotrivă. S-a respins. Compromisul BC pe patru părți. Prima parte. S-a închis votul. 37 la 8 s-a adoptat a doua parte. S-a închis votul. S-a respins. A treia parte Închidem votul. S-a adoptat. A patra parte. A patra parte. A votat toată lumea, s-a închis votul. S-a respins. Trecem la compromisul BD în cinci părți. Prima parte. S-a închis votul. S-a adoptat a doua parte. S-a închis votul. S-a respins 22 la 25, a treia parte. Vă rog, păstrați liniștea. Închidem votul. Se aprobă a patra parte. Mai votează cineva? Închid votul. Se adoptă. A cincea parte. S-a închis votul. S-a respins 22 la 25. Trecem acum la compromisul BE. Votat toată lumea, s-a închis votul. S-a aprobat 41 la 4, amendamentul 106. A votat toată lumea, s-a închis votul. S-a respins. 107. S-a închis votul. S-a aprobat 23 la 21. Vă rog, dacă vreți să încheiem voturile astăzi, trebuie să continuăm. Compromisul BF în trei parți. Prima parte. A votat toată lumea. S-a închis votul. S-a aprobat 43 la 3. A doua parte. votat toată lumea. S-a închis votul. S-a respins. 14 la 32, a treia parte. S-a închis votul. 41 la 5 s-a aprobat și acum mergem la amendamentul 113. Votat toată lumea, s-a închis votul. S-a respins. 114. A votat toată lumea? Iar avem un vot în plus de la PPE. S-a închis votul. S-a respins. Compromisul BG se închide votul, s-a închis, 42 de voturi pentru, 3 abține. Trecem la 122. A votat toată lumea, s-a închis votul. S-a aprobat 39 de voturi la 5. Amendamentul 6. Unde e amendamentul 6? Nu, 123. A votat toată lumea, s-a închis votul. S-a aprobat 40 la 4. Amendamentul 18, avizul Comisiei de Ocupare. A votat toată lumea, s-a închis votul, s-a respins 18 la 25, amendamentul 124. A votat toată lumea, s-a închis votul, s-a aprobat 39 la 5, 125, A votat toată lumea, s-a închis votul. S-a respins 17 la 28. 6 a devenit caduc, 126. ...126, a votat toată lumea să închide votul. Acum avem un vot în plus de la PPE. Cine tocmai s-a conectat? Mulțumesc, s-a respins 18 la 27, 127. Se închide votul, s-a închis, s-a respins, 16 la 28 amendamentul 19 de la Comisia de Ocupare, care a devenit caduc. Nu, n-a devenit caduc. Amendamentul 19 de la Employment. S-a închis votul. Închidem votul. Acum a fost respins. Amendamentul 7 e caduc dacă s-a adoptat, ceea ce probabil că nu s-a întâmplat. S-a închis votul. S-a respins 22 la 23. Amendamentul 128. S-a închis votul. Este respins 23-23. Amendamentul 129. un volt în plus de la PP. E un exces de entuziasm. Mă rog cineva de la PP să se deconecteze. S-a închis votul. S-a respins 21 la 22. Amendamentul 130. Votat toată lumea, s-a închis votul. S-a aprobat 27 la 17. Amendamentul 131. S-a închis votul. A fost respins 17 la 28, 132. A votat toată lumea, s-a închis votul. S-a respins 17 la 27, amendamentul 8. A votat toată lumea, s-a închis votul. S-a adoptat 40 la 5, 134. Votat toată lumea, s-a închis votul. S-a aprobat 31 la 2. 135. A votat toată lumea. S-a închis votul. S-a aprobat 27 la 18. Compromisul BH. Am A votat toată lumea, s-a închis votul. S-a aprobat cu 40 la 5. Amendamentul 139. S-a închis votul. S-a respins 17 la 27. Amendamentul 140. S-a încheiat votul. S-a respins 19 la 26, 141. A votat toată lumea, s-a închis votul. 17 la 28. Amendamentul 20 de la Comisia de Ocupare. S-a închis votul. S-a respins 16 la 28. Amendamentul 142. S-a închis votul. S-a aprobat 37 la 7. 143. S-a închis votul. S-a respins 17 la 28. 145. A votat toată lumea, s-a închis votul. S-a respins 15 la 28. Amendamentul 9 a devenit caduc. 144 se supune la vot. Acum 144. A votat toată lumea, s-a închis votul. S-a aprobat 42 la 1. 146 a devenit caduc. 147. S-a închis votul. S-a aprobat 29 la 16. 148. S-a închis votul. 35 la 9. Compromisul BI A votat toată lumea, s-a închis votul. S-a aprobat 43 la 2. Trecem la amendamentul 153. S-a închis votul s-a respins 20 la 24, 154, un vot în plus de la Pepe, tot încercați S-a închis votul. S-a aprobat 25 la 17. 155. everybody voted? Votes closed. S-a închis votul. S-a respins. 21 la 23. 156. S-a închis votul. S-a respins 19 la 27. Amendamentul 22 de la Comisia Employment. S-a închis votul. S-a respins 15 la 28. 157. Votat toată lumea, s-a închis votul. S-a respins 17 la 28. Amendamentul 23 de la Comisia de Ocupare. S-a închis votul. Se aproba 39 la 6. Restul devine caduc. Nu prea știu până unde. Până la 160. Amendamentul 160. A votat toată lumea. Continuați, s-a închis votul. S-a respins 10 la 21. 161 S-a închis votul. S-a aprobat 43 la 1, 163. S-a... A votat toată lumea, apăsați în continuare, votați. Mai sunt șapte care să voteze, s-a închis votul. S-a aprobat 29 la 13, 164. Have you voted? Votes closed. S-a închis votul. 43 la 1. S-a aprobat. 167 acum. Amendamentul 167. A votat toată lumea. S-a închis votul. S-a aprobat 27 la 18. Amendamentul 24 de la Comisia de Ocupare. A votat toată lumea. S-a închis votul. That's rejected 17. S-a respins 17 la 26. Compromisul BJ în două părți, prima parte. Has everybody voted? A votat toată lumea, s-a închis votul. S-a aprobat 43 la 3. A doua parte. Everybody voted, votes closed. A votat toată lumea, s-a închis votul, s-a aprobat 41 la 5. Acum votăm textul cu modificări. Încă n-am ajuns chiar acolo. Votăm textul în forma modificată. One too many. Din nou un vot în plus de la PP. Thank you. Vote closed. S-a închis votul, s-a aprobat cu 42 de voturi pentru, 4 împotriva, nicio abținere. Și acum votăm uh, rezoluția legislativă. Keep voting, keep... Continuați să votați. Închidem în curând, am închis votul. 41 pentru, 4 împotrivă. Cineva a dispărut pe parcurs, mulțumesc foarte mult. Suntem în criză de timp. Elisa, yes. Elisa, da? O să-i dau cuvântul pe scurt Elisei. Știu că suntem mai poizați acum. Îmi pare rău. Nu m-am putut abține să nu intervin pentru a exprima mulțumiri pentru că am putut obține această majoritate solidă pentru negocierile cu Consiliul. Cred că totul se datorează muncii bune a raportorilor din umbră și aș vrea special să-l, mulț- să menționez pe Carl Haglund care este și raportor uh, la un alt raport pe care îl vom vota astăzi și a jucat un rol important și în uh, realizarea raportului meu. Votam împreună cu ceilalți raportori din umbră și sunt unele elemente care încă se mai pot îmbunătăți, dar aș vrea să mulțumesc secretariatului, personalului meu, mai ales lui Falsesco Calsado și secretariatului de la grupul meu politic și secretariatului Comisiei Econ și de asemenea tuturor colegilor din grupul meu politic, pentru că știu că au depus eforturi deosebite. A trebuit să facă multe concesii pentru a mă sprijini la acest raport. Mulțumesc. Right, colleagues, we are going to... Bun, dragi colegi, în curând o să expire uh, timpul uh, în care beneficiem de interpretare, deci vă rog să continuăm. Cred că știți cu toții ce facem. Oricum, mai avem încă interpretare ceva timp, spune vorbitoarea, deci trecem la raportul Gular și ca și înainte, în primul rând, vă rog frumos, suntem la raportul Gulard. Amendamentele 55, 56, 57 de respingere a amendamentului. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. S-a respins 4 la 38. Nu trebuie să votăm 96. Acum temeiul juridic, amendamentul 1. A votat toată lumea. S-a închis votul. S-a aprobat 35 la 8. Amendamentul 58. A votat toată lumea. Vă rog, continuați. Încă 10 voturi nu s a exprimat. Închid votul. S-a respins 19 la 19. Um, and there were a lot of you didn't vote. Și mulți dintre dumneavoastră nu au votat. Trecem la 180. Votăm în bloc până la 186. Deci 180 până la 186, vot în bloc. Lisa, cu care nu ești de acord? Ba, ești de acord cu toate. Perfect. Votăm în bloc. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Care primele trei? Bine, votăm 180 uh, până la 182. Bine, din nou un vot în plus la PPE. Vă rog să rezolvați problema. Votul s-a închis. Respinse. O sută și patru acum. Bine, 184 până la 186. Vot în bloc. A votat toată lumea? Cinci dintre dumneavoastră nu au făcut-o, dar eu închid votul. Respinse cu 29 de voturi împotrivă, 14 pentru. 187 acum. A votat toată lumea. Votul este închis. 3 voturi pentru, 41 împotrivă, respins. Compromisul A, două părți. A votat toată lumea. Închidem votul pentru prima parte. Se adoptă 41 pentru, 4 împotrivă, partea a doua. A votat toată lumea, votul este închis. Se adoptă 41 la 5. 199 acum și 200. Votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis respinse, 2 pentru, 43 împotrivă, 35 acum. A votat toată lumea? Votul s-a închis. Se adoptă 36 pentru, 6 împotrivă. Restul devin caduce. Prin urmare, trecem la amendamentul 207. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Respins. 12 pentru, 30 împotrivă. Compromisul B. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Se adoptă 38 pentru, 6 împotrivă. Trecem la Amendamentul 20. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Respins 18 pentru 26 împotrivă. Compromisul C pe trei părți. Prima parte. A votat toată lumea, votul s-a închis. Se adoptă 44 pentru, 1 împotrivă, partea a doua. A votat toată lumea, votul se închide. S-a închis acum. Se adoptă 31 la 1, partea a treia. Votul s-a închis. Se adoptă 42 la 3. Trecem la amendamentul 246. Votul s-a deschis. Amendamentul 246, așadar. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Respins. 3 pentru, 42 împotrivă. Compromisul de două părți. Prima parte acum. A votat toată lumea. Închid votul. Se adoptă 41 pentru, 3 împotrivă. Partea a doua acum. Votul este închis se adoptă, 27 pentru, 7 împotrivă. Trecem la amendamentul 263. A votat toată lumea? Votul s-a închis. Respins. 3 pentru, 42 împotrivă. Compromis, com, compromisul E, 5 părți. Votăm prima parte acum. Votul este închis. Se adoptă 43 de voturi pentru. Partea a doua. Votul se închide. Se adoptă 28 pentru 6 împotrivă. Partea a treia. Votul S-a închis. Se adoptă 27 pentru 6 împotrivă. Partea a patra. Votul s-a închis. Se adoptă 39 pentru 6 împotrivă. Partea a cincea. Votul s-a închis se adoptă 27 pentru, 18 împotrivă. Trecem la amendamentul 286. Știu că veți reuși să găsiți o consolă care funcționează. E totul în regulă? Bine. Mai avem uh, nevoie de 5 voturi. Bine, votul s-a închis. Respins 15 pentru, 27 împotrivă. Trecem la 287. Respins 23 pentru 42 împotrivă. Amendamentul 288. A votat toată lumea, votul s-a închis. Respins. 14 pentru 31 împotrivă. 289. Votul s-a închis respins 13 pentru, 30 împotrivă, 21 de la Comisia Emplă. Votul s-a închis. Respins 14 pentru, 28 împotrivă. Compromisul F, două părți, prima parte acum. Votul s-a închis. Se adoptă 36 pentru, 3 împotrivă, partea a doua. Votul s-a închis. Se adoptă 36 pentru, 9 împotrivă. Amendamentul 297 devine caduc. Compromisul G două părți. Prima parte. A votat toată lumea, votul s-a închis. Se adoptă 42 pentru, 1 împotrivă. Partea a doua acum. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Se adoptă 43 pentru, 3 împotrivă. Trecem la amendamentul 53. A votat toată lumea. Votul este închis. Se adoptă 36 pentru, 1 împotrivă. Compromisul H se pare că are doar un amendament oral. Votăm amendamentul oral? Da. Bine, votăm atunci mai întâi de toate amendamentul oral. A votat toată lumea? Mai lipsesc câteva voturi. Votul uh, se închide. S-a închis acum. Amendamentul oral a fost respins. 16 voturi pentru, 27 împotrivă. Votăm acum compromisul. A votat toată lumea. Votul s-a închis se adoptă 27 de voturi pentru, 16 împotrivă. Trecem acum la amendamentul 298. Votul s-a închis. Am votat, de fapt, 298 și 299. Au fost oricum ambele respinse. Trecem la compromisul I, două părți, prima parte acum. A votat toată lumea. Închidem votul. Se adoptă 40 pentru, 4 împotrivă. Partea a doua acum. Devenim din ce în ce mai rapizi. Ne-am obișnuit cu butoanele, dar tot mai durează. A votat toată lumea. Închidem votul. 8 persoane nu au votat. În orice caz se adoptă cu 33 voturi pentru, 5 împotrivă. Trecem la compromisul J. Deci, compromisul uh, J, prima parte, acum votul s-a închis, prima parte a fost adoptată, 42 pentru 1 împotrivă, partea a doua acum votat toată lumea, votul s-a închis. Se adoptă 23 la 5. 13 abțineri. Trecem la compromisul ca a patru părți. Prima parte. Închidem votul. Se adoptă 37 pentru 7 împotrivă. Partea a doua. Votul se închide. Se adoptă 23 pentru, 20 împotrivă. Partea a treia. Votul se închide. Se adoptă 39, 38 pentru, 6 împotrivă. Partea a patra acum. Votul s-a închis se adoptă 39 pentru 6 împotrivă. Trecem la compromisul L. Două părți. Prima parte acum. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Se adoptă 34 pentru 7 împotrivă. Partea a doua. A votat toată lumea, închidem votul. Se adoptă 35 pentru, 7 împotrivă. Trecem la amendamentul 307. Votați cu toții? Închidem votul respins 15 pentru, 28 împotrivă. Compromisul M acum. Închidem votul. Se adoptă 40 pentru, 3 împotrivă. Amendamentul 59. A votat toată lumea? Votul s-a închis. Respins. 60 acum. A votat toată lumea. Mai lipsesc 5 voturi. Bine, închidem votul. Respins 2 pentru 43 împotrivă. 61 acum. Votul s-a închis. Respins 5 pentru 38 împotrivă, 63 acum. Votul se închide. Respins. 17 pentru, 28 împotrivă. Compromisul N. A votat toată lumea. Închidem votul se adoptă 42 pentru, 2 împotrivă. Compromisul O. A votat toată lumea. Închidem votul. Se adoptă 42 voturi pentru, 2 împotrivă. Compromisul P. Închidem votul se adoptă 42 pentru 1 împotrivă. Compromisul Q. A votat toată lumea. Închidem votul. Se adoptă 44 pentru două abțineri. Amendamentul 77. A votat toată lumea. Închidem votul respins. 15 pentru 31 împotrivă, 78. Votul uh, s-a închis. Se adoptă 37 pentru, 6 împotrivă, 8 caduc. Trecem la 79. A votat toată lumea, votul s-a închis respins 17 pentru, 27 împotrivă, amendamentul 80. A votat toată lumea, votul s-a închis. Se adoptă 37 pentru, 5 împotrivă. Compromisul R. A votat toată lumea, votul s-a închis. Se adoptă 41 pentru, 4 împotrivă. Trecem la amendamentul 1 din partea Comisiei Emplă. A votat toată lumea, votul s-a închis. Se adoptă 38 pentru, 5 împotrivă. 2 acum. A votat toată lumea, votul s-a închis se adoptă, 35 pentru, 7 împotrivă. 84. A votat toată lumea, votul s-a închis. Se adoptă 43 pentru, 2 abțineri. 85. A votat toată lumea, votul s-a închis se adoptă 26 pentru, 18 împotrivă. 86 a fost retras. Trecem la amendamentul 88. Votul s-a închis la 88. Se adoptă 29 pentru, 15 împotrivă. Compromisul S A votat toată lumea. Votul s-a închis. Se adoptă 40 pentru, 2 împotrivă. Trecem la compromisul T. A votat toată lumea, votul s-a închis. Se adoptă 36 pentru, 7 împotrivă. Compromisul U A votat toată, toată lumea, votul s-a închis. Se adoptă 40 pentru, 3 împotrivă. Compromisul V. A votat toată lumea, votul s-a închis. Se adoptă 40 pentru 1 împotrivă. Amendamentul 11. A votat toată lumea, votul s-a închis. Se adoptă 39 pentru, 2 împotrivă. Compromisul W. Nimeni a votat? Votul s-a închis. 42 voturi pentru. Trecem la amendamentul 97. Votul s-a închis. Respins. 98. Votul s-a închis. Respins. 8 pentru 33 împotrivă. 99 acum. Votul s-a închis. Respins. 5 pentru 38 împotrivă. 12. Votul s-a închis. Se adoptă 34 pentru 7 împotrivă. Trecem la amendamentul 102. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Respins. 14 pentru, 28 împotrivă. Trecem la amendamentul 3 din partea Comisiei Emplă. Votul s-a deschis acum. Îl votăm amendamentul 3 de la Emplă. Nu, așteptați puțin, spune doamna președinte devine caduc pentru că am uh, votat pentru la 12. Deci trecem la 103. Închidem votul. Se adoptă 37 pentru, 6 împotrivă. Amendamentul 4 caduc, 104 acum. A votat toată lumea, votul s-a închis. Respins. 6 pentru, 37 împotrivă. 5. Acum, din partea Comisiei amplu. Votul s-a închis. Respins. 15 pentru, 25 împotrivă. 105 acum. Votul s-a închis respins. 3 pentru, 40 împotrivă. 106. Votul s-a închis. Se adoptă 35 pentru, 8 împotrivă. 13 devine caduc. Trecem la compromisul X. A votat toată lumea, votul s-a închis. Se adoptă 33 pentru, 8 împotrivă. Amendamentul 108. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Respins. 8 pentru, 35 împotrivă. Compromisul Y. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Se adoptă 35 pentru, 8 împotrivă. Compromisul Z. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Se adoptă 36 pentru, 6 împotrivă. Amendamentul 118. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Se adoptă 39 pentru, niciun vot împotrivă. 16 caduc, trecem la 120. Votul s-a închis. 36 pentru, 4 împotrivă. 20 caduc, 124 și 125 acum. Votul s-a închis. Respinse 17 pentru 25 împotrivă. 126 acum. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Respins 40 voturi împotrivă, 0, 0 pentru. Trecem la 127. A votat toată lumea? Votul s-a închis? Respins 17 pentru, 23 împotrivă. 128 acum. A votat toată lumea, votul s-a închis. Respins. Două voturi pentru, 41 împotrivă. 129. A votat toată lumea, votul s-a închis. Respins. 17 pentru, 24 împotrivă. Amendamentul 22 al raportorului. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Se adoptă. 31 pentru, 10 împotriva. Prin urmare, următoarele amendamente devin caduce. Trecem la votul asupra amendamentului 131. Deci 131. 131. A votat toată lumea? Votul s-a închis. Se adoptă 22 pentru, 16 împotrivă. 132. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Respins. 12 pentru, 27 împotrivă. 133. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Se adoptă 41 pentru, 3 împotrivă. Amendamentul 23. A votat toată lumea. Votul s-a închis acum. Se adoptă 41 pentru, 3 împotrivă. Compromisul AA. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Se adoptă 41 pentru 3 împotrivă. 135. Votul s-a închis. Respins. 15 pentru 29 împotrivă. 136. Votul s-a închis. Se adoptă 35 pentru 8 împotrivă restul devin caduce, ce frumos. Trecem la 141 acum. Votul este deschis asupra amendamentului 141. Respins 4 pentru 38 împotrivă. 142. Votul s-a închis, respins. 20 pentru, 22 împotriva. 143. Votul s-a închis. Respins. 3 pentru, 41 împotrivă. 144. Votul s-a închis. Respins. 15 pentru 29 împotrivă. 145. Votul s-a închis. Respins. 17 pentru 26 împotrivă. 25. A votat toată lumea, votul s-a închis. Se adoptă 24 pentru, 19 împotriva. 9 și 146 devin caduce, 147. A votat toată lumea, votul s-a închis. Respins. 148. Has fel voted? Votes votat toată lumea, s-a închis votul și se adoptă cu 39 de voturi la 2. 149 s-a închis votul și respins cu 3 voturi pentru 40 împotrivă. plus 10. A votat toată lumea, S-a închis votul. Respins cu 8 voturi pentru 35 împotrivă. 150. A votat toată lumea, s-a închis votul. Respins cu doar 3 voturi pentru, 41 împotrivă, 154. A votat toată lumea, s-a închis votul, respins cu 5 voturi pentru, 39 împotrivă. 153. A votat toată lumea, s-a închis votul, respins cu un vot pentru 43 împotrivă. 151. A votat toată lumea. S-a închis votul se adoptă cu 33 de voturi pentru, 7 împotrivă. 152 este caduc. 155. 155. 155. A votat toată lumea? Se încheie votul. Respins cu 5 voturi pentru 40 împotrivă. 156, 7, 8 5, și 9 identice. A votat toată lumea, s-a închis votul. Au fost respinse cu 8 voturi pentru, 35 împotrivă. 160. Osute șaizeci. Unu șase zero. Osute șaizeci S-a închis votul și a fost respins cu 17 voturi pentru, 26 împotrivă. 161. S-a deschis votul. Voted, vote closed. S-a închis votul. Respins cu 17 pentru, 26 împotrivă. 162. A votat toată lumea. S-a închis votul. Și respins cu 17 pentru, 27 împotrivă. 26. A votat toată lumea, s-a închis votul, respins cu 9 voturi pentru 35 împotrivă. 11 din partea Comisiei Ocupare. A votat toată lumea, S-a închis votul și este respins 21 la 21. 26 al, al raportului. A votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă cu 44 de voturi pentru, 1 împotrivă. Compromisul AB în două părți. Prima parte votat toată lumea, s-a închis votul. 37 pentru, 44 împotrivă. Partea a doua. S-a închis votul. 36 pentru, 9 împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 170. S-a închis votul respins cu 34 de voturi împotrivă, 10 pentru. 171. A votat toată lumea, s-a închis votul și se respinge 15 voturi pentru, 30 împotrivă. 13 din partea Comisiei Ocupare. S-a închis votul. 37 pentru se adoptă. 172. S-a închis votul și se adoptă cu 39 de voturi pentru 6 împotrivă. 173. S-a închis votul, respins 3 voturi pentru, 41 împotrivă. 174 și 175. S-a închis votul. Respins. 15 voturi pentru, 29 împotrivă. 176. A votat toată lumea. S-a închis votul. Respins. 20 de voturi pentru, 23 împotrivă. Amendamentul 29. A votat toată lumea. S-a închis votul. Și este respins 23 la 23. 178. S-a închis votul și respins cu 3 voturi pentru 43 împotrivă, 177. A votat toată lumea, s-a închis votul și se respinge 19 la 34, 179. A votat toată lumea, s-a închis votul respins cu 20 de voturi pentru, 26 împotrivă. Amendamentul 30. S-a închis votul. Se adoptă cu 30 de voturi pentru, 15 împotrivă. Amendamentul 31. A votat toată lumea. S-a închis votul se adoptă cu 40 de voturi pentru, un vot împotrivă. Compromisul AC. S-a închis votul. Se adoptă cu 42 de voturi pentru, 1 împotrivă. Compromisul AD. A votat toată lumea, s-a închis votul și se adoptă cu 41 de voturi pentru 3 împotrivă. Compromisul AE S-a închis votul. Se adoptă cu 42 voturi pentru, 4 împotrivă. Compromisul AF. prea mulți membri din partea PPE-ului, deci s-a închis votul, se adoptă 41 pentru, două voturi împotrivă. Votăm acum textul astfel modificat. că două persoane mai trebuie să voteze. Bine, toată lumea a votat. 33 de voturi pentru, 14 împotrivă. Fără abțineri. Iar acum votăm rezoluția legislativă. O persoană mai trebuie să voteze, foarte bine. 36 de voturi pentru, 11 împotrivă. Felicitări! Sharon, un, un lucru foarte rapid. Mulțumesc tuturor! to go further, the interpretation will be lost. uh, yeah. Okay. Right. We are. We are. We are. Continuăm. Știu. Dar Tocmai am cerut confirmare că vom continua chiar dacă pierdem interpretarea. Dacă nu, va trebui să ne întoarcem mâine dimineață, înainte de întâlnirea comisiei. Madame la Doamnă președinte, din principiu mă opun faptului că o ședință de vot uh, poate să mă opun faptului ca o ședință de vot să aibă loc fără interpreți. Acest, uh, acestea fiind spuse, uh, consider că putem continua. Îmi pare rău, spune președinta, uh, mi-aș fi dorit să existe mai mult timp. În primul rând, ca și înainte, votăm. Deci, suntem acum la raportul Haglund. S-a deschis votul la pentru propunerile de respingere. Hang on, wait, wait, we're not in the middle of a vote, Udo. What, hang on, what's... There's a lot of noise going yeah. on and Udo Aber Frau Vorsitzende, jetzt erklären Sie... Doamnă președinte, explicați-ne cum vom uh, continua. Vom avea parte de interpretare sau nu pe viitor? Nu, se pare că nu. Atunci de ce nu votăm mâine? Putem doar să votăm frumos mâine dimineață. Colegul meu a intervenit uh, și el și vă întreb de ce să nu continuăm mâine dimineață. O să avem uh, interpreți mâine și, prin urmare, nu o să avem nicio problemă. we, we, we, we, did actually ask Madame, Madame la Présidente, tant qu'il y a les Doamnă președinte, atâta timp cât avem interpreți, protestez uh, împotriva faptului că nu vom avea interpretare, dar în mod excepțional putem să continuăm votul pentru ca toți cei prezenți astăzi să poată să își exprime opinia. Mâine vom avea dificultăți să întrunim numărul necesar de membri. With, with, with, with regret, I think. Și cu regret cred că aceasta este opinia generală și am întrebat reprezentanții dumneavoastră înainte de a face acest, acest anunț. Putem supune la vot uh, acest lucru, dar am vorbit deja cu interpreții, am întrebat dacă se poate continua. Aș dori să scrieți, scrieți o scrisoare Există anumite reguli în legătură cu uh, timpul și de obicei interpreții sunt generoși atunci când ne acordă prelungiri. Putem să continuăm și dacă se termină interpretarea și aveți probleme, atunci faceți un semn și vom încerca să vă ajutăm. Oricum, suntem acum în mijlocul votului în legătură cu propunerile de respingere. Votul este încă deschis, șase dintre dumneavoastră nu au votat. Se închide votul. Respins cu 3 voturi pentru 36 împotrivă. Trecem la avizul juridic. Deschidem votul pe baza juridică. Amendment 34. Amendamentul 34. S-a închis votul și este respins cu 30, 13 voturi pentru, 26 împotrivă. Compromisul A. S-a închis votul. Se adoptă cu 39 de voturi pentru, 3 împotrivă. Trecem la amendamentul 159. Mai votează cineva? S-a închis votul. și respins cu 17 voturi pentru 25 împotrivă. Amendamentul 161. A votat toată lumea, s-a închis votul. Respins cu 15 voturi pentru 25 împotrivă. Amendamentul 162. A votat toată lumea, s-a închis votul. Respins cu 41 de voturi împotrivă, unul pentru. 163. A votat toată lumea, s-a închis votul. S-a închis votul și se respinge cu 37 de voturi împotrivă, 3 pentru. Compromisul B. 5 părți. Prima parte. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă cu 40 de voturi pentru, 3 împotrivă. Partea a doua. Has everybody voted? A votat toată lumea. Mai trebuie să voteze patru persoane. Închid votul. Se adoptă 38 de voturi pentru, două împotrivă. Partea a treia. Every voted, five more to vote. I'm going... Voi închide votul imediat se adoptă cu 25 de voturi pentru, 15 împotrivă. Partea a patra. A votat toată lumea. Se, voi închide, închide votul. S-a închis 37 de voturi pentru, 5 împotriva. Partea a cincea. vote. Închidem votul. Se adoptă cu 37 de voturi pentru, 6 împotrivă. Iar acum partea a șasea, care este de fapt partea a doua, restul textului. Au existat deci votăm restul textului, pe lângă cele cinci părți. Restul textului pe care încă nu l-am votat pe bucăți. Votul este deschis. Înțelegem perfect ceea ce se întâmplă. A votat toată lumea, s-a închis votul și se adoptă. Ce s-ar fi întâmplat dacă nu am fi adoptat părțile din mijloc. Trecem acum la amendamentul 227 la pagina 8 pe lista mea de vot. Amendamentul 227. Votul este deschis. A votat toată lumea. S-a închis votul și respins. Compromisul C, prima parte. But accidentally. Votes closed. S-a închis votul. Se adoptă cu 36 de voturi pentru 5 împotrivă. Partea a doua. S-a închis votul. Se adoptă cu 36 de voturi pentru, 6 împotrivă. Compromisul D. Două părți. Deci prima parte. S-a închis votul. Se adoptă cu 38 de voturi pentru, 8 împotrivă. 3 împotrivă. Partea a doua. S-a închis votul. Se adoptă cu 41 de voturi, 3 împotrivă. Amendamentul 249. A votat toată lumea. S-a închis votul se adoptă 39 de voturi pentru, 4 împotrivă. Compromisul E. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă 43 de voturi pentru, 1 împotrivă. Compromisul F. Două părți. Prima parte. A votat toată lumea. S-a închis votul se adoptă 41 pentru, un vot împotrivă. Partea a doua. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă cu 41 de voturi pentru, un împotrivă. Amendamentul 251. A votat toată lumea. S-a închis votul respins cu 5 voturi pentru, 38 împotrivă. 252. A votat toată lumea. S-a închis votul. Respins 15 pentru 28 împotrivă. Compromisul I. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă cu 39 de voturi pentru, 0 împotrivă, compromisul H. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă cu 40 de voturi pentru, 2 împotrivă. Compromisul G. A votat toată lumea. Se închide votul. 41 de voturi pentru, 2 împotrivă, se adoptă. Deci sunt caduce. Compromisul J. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă compromisul K. A votat toată lumea. S-a închis votul și se adoptă cu 37 de voturi pentru două împotrivă. Compromisul L. S-a închis votul. 40 de voturi pentru, 0 împotrivă. Se adoptă. Urmează amendamentul 6. Amendamentul 6. A votat toată lumea, s-a închis votul. 38 de voturi pentru, 2 împotrivă, se adoptă. Amendamentul 62 este caduc, 7 a fost retras, 8 caduc, amendamentul 10 acum. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă 38 pentru, 5 împotrivă. 48. A votat toată lumea. S-a închis votul. Respins cu două voturi pentru 39 împotrivă. 47. Putem vota în bloc? Nu. Nu putem niciodată vota în bloc. 47. Închei votul. 28 pentru, 13 împotrivă. Deci se adoptă și restul amendamentelor sunt caduce. Amendamentul 54. Nu, este caduc pentru că H a fost adoptat. Deci trecem la compromisul M. Compromisul M. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă cu 37 de voturi pentru, 4 împotrivă. Amendamentul 60. Nu, 61. Da, 60 este caduc. 61 așadar. A votat toată lumea, s-a închis votul. Respins 17 pentru, 25 împotrivă. 63 s-a închis votul. Se respins cu 17 pentru 22 împotrivă. Compromisul N se adoptă. S-a închis votul și se adoptă. Știu de dinainte. Multe amendamente au fost, devin caduce, însă nu amendamentul 64. Amendamentul 64. S-a închis votul și se respinge cu 17 pentru 24 împotrivă. Urmează amendamentul 70. A votat toată lumea. S-a închis votul. Respins cu 3 voturi pentru, 40 împotrivă. 1 din partea Comisiei Ocupare. S-a închis votul, se adoptă cu 23 la 19. 2 din partea Comisiei Ocupare. S-a închis votul. Se adoptă cu 38 de voturi pentru, 4 împotrivă. 3 este caduc, 4 din partea Comisiei Ocupare. S-a închis votul. Se adoptă cu 22 de voturi pentru 18 împotrivă. 5 din partea Comisiei Ocupare. Se închide votul. Se adoptă 20 pentru, 18 împotrivă. Au căzut multe amendamente. 72 acum. S-a închis votul. Se adoptă cu 25 de voturi pentru 18 împotrivă. Amendamentul 73. S-a închis votul. Respins 16 voturi pentru 25 împotrivă. Putem vota 74 și 75 împotrivă, împreună? Împreună 74 și 75. A votat toată lumea. Ambele au fost respinse. 4 voturi pentru 39 împotrivă. 77. A votat toată lumea. S-a închis votul. Respins 3 voturi pentru 37 împotrivă. Amendamentul 78. A votat toată lumea. S-a închis votul. respins cu 14 voturi pentru, 28 împotrivă. 79. A votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă 31 pentru, 3 împotrivă. 7 din partea Comisiei Ocupare. Voted. Votes closed. S-a închis votul. Respins. 14 voturi pentru, 22 împotrivă. Amendamentul 80. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă cu 30 de voturi pentru, 10 împotrivă. Amendamentul 81. So have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

il ne faut pas attendre que les derniers aient voté. Vous faites euh, en plénière, on n'attend pas dix minutes entre chaque vote. Yeah, all right. We'll go quicker. Press the buttons quicker. We're on amendment 40, 45. What do we do on 44? No, it's rejected. Right. We're on, we're on, we're on 45 now.